Astăzi este Ziua Internațională a Femeii și ordinea de zi reflectă acest eveniment important. În această dimineață vom avea două dezbateri referitoare la situația femeilor, urmat de o intervenție a înaltului comisar al